Um, publicată de uh, mâine, 11 decembrie 2013, în ce privește recomandarea deciziei a Comisiei INTA, care a fost anunțată ieri la deschiderea uh, sesiunii de a nu protesta împotriva modificarea anexelor 1, 2 și 3 din regulamentul 968 din 2012, care aplică preferințele generalizate Aici a existat o obiecție din partea grupurilor uh, GUE și a, ca atare ea va apare uh, la procesul verbal a voturilor de joi. Iar cererile în ce privește, cererile în ce privește voturile separate, vot cu apel nominal și vot uh, uh pe părți, trebuie depuse până mâine la orele 12. Vă mulțumesc acum. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv declarația Consiliului și a Comisiei cu